Legutko. Pasamos ahora a las... Trecem acum la propunerile de numiri pentru comisiile parlamentare. N-a fost prezentat niciun amendament. Prin urmare, considerăm adoptate propunerile așa cum au fost prezentate la conferința președinților. Mulțumesc. Señora Harms, tiene usted la palabra? Doamna Harms, vă dau cuvântul. Wir haben gestern eine sehr... Mulțumesc, domnule președinte. Am primit ieri o veste foarte tristă, și anume din Grozny, din Cecenia, Natalia Estemirova a fost ucisă, o jurnalistă pe care noi o cunoșteam foarte bine. A fost găsită moartă după ce a fost răpită la Grozny. A fost găsită moartă imediat uh, lângă granița dintre Cecenia și Mușeția. Natalia Estemirova a luptat uh, angajată pentru memorial în Cecenia și am vrea să vă rugăm să ținem un moment de reculegere acum pentru această jurnalistă care s-a luptat pentru libertate și pentru drepturile omului în Cecenia. Mulțumesc! Ona je dans deux de silence. Yeah. Sí, señora Harms. Doamna Harms.